ședința plenară a Parlamentului European. Procesele verbale ale ședinței din 12 decembrie sunt disponibile. Există obiecții vis-a-vis -vis de aceste procese verbale? Aflu că nu există interpretare înspre engleză.